Există uh, un raport a doamnei uh, Grisbeck, prezumția de inovăție și dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale. Și dau uh, cuvântul mai întâi raportoare doamnei Grisbeck. doamnă președinte doamnă comisar Chiar dacă este târziu, mă bucur să putem dezbate în această seară directiva privind uh, prezumția de nevinovăție, la care lucrăm de multe luni și uh, la care am reușit să ajungem uh, la un acord după uh, îndelungi negocieri și considerăm că este un acord bun, deoarece textul este ambițios în domeniul dreptului penal și asigură drept, apărarea drepturilor noastre a cetățenilor europeni. Anul trecut mi-ați dat un mandat clar uh, și anume o protecție ridicată pentru suspect sau persoanele urmărite, o directivă ambițioasă pentru a proteja drepturile europenilor și o directivă care să armonizeze uh, dispozițiile naționale mai degrabă înspre în sus decât înspre în jos. Iată conținutul acestei directive. Dreptul de a nu fi acuzat public înainte de judecată este de autorități Uh, este prevăzut. Uh, de exemplu, după atacurile de la Charlie Hebdo, un tânăr, un tânăr licean a fost acuzat că a participat la atacuri, cu toate că el stătea liniștit la ora sa de matematică uh, și nume, reputația sa a fost pătată, a fost um, într-adevăr traumatizat această directivă propune să se interzică orice declarație publică din partea autorităților publice, declarații care ar indica o persoană ca fiind vinovată înainte să fie judecată. Există definiții clare a declarațiilor publice și a noțiunii de, a noțiunii de autorități publice. Deci, iată o victorie pentru Parlament. Directiva conține un nou articol referitor la modul în care sunt prezentate persoanele suspectate, deoarece la audiere sau în public, această persoană poate să fie în spatele unui geam uh, cu cătușe sau în, spate, în spatele unor gratii, poate să uh, aibă haine de deținut, ceea ce nu face decât să sugereze vinovăția sa. De acum încolo trebuie să ne asigurăm ca uh, persoanele urmărite să nu mai fie prezentate în acest mod care uh, sugerează culpabilitatea lor. De asemenea, principiul uh, prevede uh, ideea indubio pro reo, uh, conform căreia în cazul în care există îndoieli, persoana trebuie să fie achitată. Apoi, sarcina probei este uh, a acuzării. În text, an, unii au dorit să se uh, includă inversarea sarcinii probei ca principiu. A fost linia noastră roșie și am reușit să impunem ca acest element să nu uh, existe decât în cazuri foarte strict uh, definite, când există o prezumție de vinovăție. Dreptul la uh, tăcere este un progres în ceea ce privește dreptul, Uh, dreptul la tăcere este un drept absolut. Um, pare evident, dar de uneori tăcerea poate fi interpretată ca vinovăție. De asemenea, directiva prevede dreptul de a fi prezent la proces și mai ales, în, nu în ultimul rând, uh, se face uh, în ceea ce privește obținerea probelor referire la admisibilitatea probelor și la echitatea procedurilor este o premieră într-un text european, deoarece se face referire clară la articolul 3 uh, al Convenției privind drepturile omului, care spune că dacă o probă, probă este obținută prin tortură, ea nu mai este admisibilă. Mulțumesc! Mulțumesc chiar acum în numele Comisiei doamna Iurova. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați. Aș dori să vă felicit și să-i mulțumesc doamnei Grisberg și tuturor raportorilor din umbră pentru munca și dedicația cu care au lucrat în acest dosar care lucru face ca un acord să fie posibil pe marginea acestei directive. Nu e vorba doar de o declarație de principiu. Obiectivul nostru a fost ca acest principiu de, uh, uh, să devină efectiv Vrem să asigurăm în felul acesta dreptul la un proces echitabil și drepturile și să apărăm drepturile persoanelor suspectate și acuzate în întreaga Uniune Europeană. Astăzi Există în Uniunea Europeană prezumția de nevinovăție, după cum arată o cercetare în domeniul, în, în cel, cel puțin, dar acesta este încălcat, așa cum arată cel puțin două încălcări uh, consfințite de curând ale dreptului comunitar printr-o hotărâre CEJ. Noi ne bazăm în textul acesta pe Convenția um, Drepturilor Omului și pe Carta Drepturilor Fundamentale. Directiva interzice trimiterile publice la vinovăție. Se stabilesc acolo reguli clare cu privire la sarcina probei. Sarcina probei revine um, uh, procurorilor și atunci când există o îndoială, aceasta este în beneficiul persoanei acuzate sau inculpatului. Dreptul la tăcere și dreptul de a nu se incrimina pe sine însuși sunt protejate. Directiva armonizează de asemenea dreptul de a fi prezent la proces, lucru care este un aspect important din dreptul la un proces echitabil. Comisia dorește să adauge două declarații la acest text de compromis. Mai întâi o clarificare a felului în care înțelegem noi textul privitor la dreptul la tăcere ca fiind dreptul de a nu se, și, și dreptul de a nu se autoincrimina. Al doua declarație este poziția noastră cu privire la uh, sarcina probei. Comisia regretă eliminarea unui paragraf din propunerea sa inițială cu privire la prezumția de fapte și lege. Îngrijorarea noastră este că această prezumție există oricum în sistemele de drept ale statelor membre. Este important ca în textul directivei uh, să existe, să fie oglindit acest lucru pentru ca toate garanțiile să fie cuprinse în text. Cu acestea, acestea fiind spuse însă, Compromisul este în mare măsură pe placul nostru. Standardele pe care le cuprinde această directivă vor deveni legislație europeană și vor fi puse în aplicare ca atare. Comisia va urmări de aproape transpunerea și punerea în aplicare a acestei directive în statele membre și se va asigura că acestea aceasta se aplică în mod corect în practică. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gal. Uh, mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă comisar, stimați colegi, ar dori să îi mulțumesc uh, doamnei raportor Natalie Grisberg uh, și să o felicit uh, pentru această muncă complexă și pentru un dosar important. Prezumția de nevinovăție este un principiu fundamental aliniat ideii de proces echitabil. Practic ne aducem o contribuție importantă la a garanta uh, procese echitabile uh, și un drept autentic la apărare în uh, Uniunea Europeană. Ca raportor din umbră sunt mulțumită de acest document uh, echilibrat. Pentru noi a fost important uh, să se garanteze drepturile suspecților și persoanelor acuzate câtă vreme uh, reconsolidăm principiul prezumției de nevinovăție fără să punem uh, în pericol uh, uh ideea de aplicare a legii. Mă bucur că am ajuns la acest compromis echilibrat uh, și că am reușit să venim cu un standard minim în ceea ce privește procedurile uh, penale, care odată intrat în vigoare în toate statele membre va uh, contribui la eficiența sistemului nostru juridic comun în Europa. Doamna Sipel. Mulțumesc. O directivă privind prezumția de nevinovăție de ce nu este un principiu de la sine înțeles în statele de drept democratice bine ancorate în sistemul juridic al statelor membre? Da, însă din 2007 până în 2012 CEDO a constatat 26 de încălcări ale acestui principiu în 11 state membre. Însă nu numai prezumția de nevinovăție trebuie consolidată în negocierile cu Consiliul, am auzit uh, asta, au existat încercări de a pune sub semnul întrebării dreptul la tăcere, de a nu se incrimina și uh, s-a dorit introducerea unei inversări a sarcinii probei, ceea ce înseamnă că nu acuzarea trebuie să dovedească uh, vinovăția, ci acuzatul trebuie să-și dovedească nevinovăția. Datorită um, raportoarei Natalie Grisbeck am reușit să evităm asta și am reușit uh, să evităm ca oamenii uh, suspectați să nu mai fie prezentați ca fiind deja vinovați uh, în spatele unor gratii sau cu cătușe la mâini. Dreptul procedural uh, european este din ce în ce mai important. Cooperarea necesară um, între justiție și autoritățile de aplicare a legii solicită și necesită standarde uh, armonizate. Și mi-aș dori din partea Consiliului să avem uh, mai multă cooperare și pentru directiva privind uh, sprijinul uh, pentru costurile judecății. Textul actual, în orice caz, este un bun compromis. Însă, cea mai bună lege nu ajută la nimic dacă nu este aplicată. Și de aceea, văd că Consiliul nu este reprezentat, dar pot spune că mă aștept de la guvernele noastre să aplice această legislație. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Azdowski. Pani i koledzy. Mulțumesc, doamnă președinte, Edge. Deci, Aș dori să-i mulțumesc uh, foarte mult doamnei Grisbeck pentru munca depusă pe marginea acestui raport cu privire la consolidarea principiului prezumție de nevinovăție și pentru impactul pozitiv pe care îl va avea acest text. Raportul a fost uh, întocmit uh, în baza unei uh, atitudini raționale și de bună credință, lucru care va permite consolidarea, așa cum spuneam, a acestui principiu al prezumției de nevinovăție în cadrul procedurilor penale din statele membre. În urma căderii comunismului, atunci când țara mea, Polonia, s-a eliberat, ne-am construit sistemul penal în baza acestei prezumții, acestui principiu al prezumției de nevinovăție. Și nu voi insista asupra elementelor pozitive din acest raport, ele au fost deja menționate dar respingem toate amendamentele periculoase care reprezintă riscuri. Vorbesc aici de riscul de a paraliza procedurile penale, motiv pentru care grupul ECR va susține raportul în forma sa recomandată de doamna raportor, de doamna Grisbeck, respectiv versiunea care a rezultat în urma dialogului tripartit. Așa cum spuneam, amendamentele conțin numeroase elemente neraționale cu privire la uh, eficiența și riscă să submineze eficiența procedurilor penale. Așteptăm acum să vedem uh, cum vor evolua lucrurile și sperăm să continuăm să înregistrăm progrese în materie penală, în special în ce privește directiva privind combaterea terorismului. Sper că și la Parlament și la Consiliu, pe marginea acelui text, se va lucra foarte intens. Mulțumesc! și acum domnul Albrecht, dar nu îl văd în sală. Mr. Button. Așadar îi dau cuvântul domnului Batten. Um, Acest raport consideră să adopte unele dintre principiile prevăzute de secole în common law-ul uh, englez. De exemplu, prezumția de nevinovăție, sarcina probei fiind a acuzării, dreptul la tăcere și la a nu se incrimina și dreptul de a fi prezent la propriul proces. Cât este de ironic, așadar, faptul că guvernul britanic a abandonat aceste principii adoptând instrumentele legislative ale Uniunii Europene prezumția de nevinovăție în uh, dreptul britanic uh, de 800 de ani. Conform uh, mandatului european de arestare, un cetățean poate fi arestat și reținut o vreme fără să existe nicio dovadă față de el. Acest lucru încalcă prezumția de nevinovăție. Prima datorie a deputaților britanici este să apere libertățile propriului popor, însă ai noștri ne-au trădat. Next one will be Mr. Le Breton, but there... Domnul Le Breton, însă înainte aveți un cartonaș albastru. Da, înaintea intervenției dumneavoastră un cartonaș albastru pentru domnul uh, Batten. Domnul Pospisil. Já jsem velmi pozorně poslouchal příspěvek svého kolegy a mám dotaz Mulțumesc. Îl ascultam pe domnul Batten și mă întreb dacă nu este datorită mandatului european de arestare faptul că putem să extradăm persoane, persoane către alte state membre, că avem uh, standarde minime, trimitem cetățeni în Uh, alte state și trebuie să avem standarde minime procedurale. Domnul Batten, în ciuda mandat, dator, din cauza mandatului european de arestare, cetățeni britanici au fost uh, deținuți în închisori uh, îngrozitoare în țări precum Grecia și dacă ar fi fost extrădați, ar fi fost deținuți în țara noastră. Există o convenție privind extradarea și aceasta ar fi putut fi uh, adoptată în, în loc de mandatul european de arestare și sper că vom face asta um, când vom părăsi Uniunea Europeană. Persoanele pot fi extradate când se consideră că există un caz solid împotriva lor, nu înainte. Mulțumesc, doamna președinte, domnule Breton. Prezumțion... Mulțumesc, doamnă președinte. Prezumția de nevinovăție este un drept fundamental, însă Franța nu are nevoie de Uniunea Europeană pentru a proteja acest drept. Articol 9 din declarația din 1989 face mai bine decât orice uh, directivă folosind uh, un jargon uh, abscons. Doar suveranitatea statelor membre contează aici. Uniunea oricum este incapabilă să-și protejeze principiile fără să le altereze în articolul 5, aici ni se spune că se inversează sarcina probei care revine acum acuzatului, nu acuzatorului. După părerea mea, aceste lucruri contravin prezumției de nevinovăție. Sunt chestiuni uh, și mai îngrijorătoare, de exemplu, o anumită constrângere pentru a obliga uh, suspectul uh, să furnizeze informații. De ce să nu folosim chiar și tortura pentru acest scop? Până la urmă obținem un efect nedorit aici. Uniunea Europeană nu este decât uh, un spațiu al lobiștilor și al băncilor și uh, uită de libertate că este un concept total străin. Doamna Mussolini acum. Identic. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegul care a vorbit înaintea mea spunea că în Franța, Franța există deja prezumția de nevinovăție și în Italia există uh, astfel de legi, numai că ele sunt încălcate în permanență. Iată unde intervine importanța acestei directive. Și m-aș referi în special la un element foarte important, și anume echilibrul drepturilor între apărare și acuzare. Adesea în Italia, și eu mă refer acum în special la femei, Astăzi purtăm un tricou în special uh, pentru a transmite un mesaj femeilor din Köln care au fost uh, agresate sexual. Deci au aceste uh, persoane, femeile, drepturi mai mici până la urmă decât uh, cei care le-au violat. doresc așadar ca această directivă să impună standarde măcar minime, dar sperăm apoi ca ele să fie crescute în toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru ca oamenii să capete încredere în uh, sistemele judiciare. Desigur, este vorba aici de infracțiunile, de, uh, infracțiunile penale, mai am, am un minut și jumătate, doamnă președinte. Vă rog să mi-l acordați. Inclusiv în ce privește uh, scurgerile în presă. Iată un element de asemenea foarte important. Sper ca și magistrații și presa să pună în aplicare dispozițiile acestea. Iar în ce privește uh, persoana acuzată sau inculpatul, ar trebui ca aceștia să nu fie prezentați ca fiind deja vinovați și acest lucru să fie valabil în toate etapele procedurii penale. E un lucru foarte important. Vă mulțumesc. Mulțumesc și în continuare dau cuvântul doamnei Chinnici. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și doamnei Grisbeck pentru eforturile depuse, o muncă foarte bună. Prezumția de inocență este un principiu de bază al statului de drept, într-adevăr, însă fără un cadru comun de garanții, se puteau face încălcări acestui principiu și se submina încrederea uh, cetățenilor în sistemele de drept. Uh, în același timp uh, vorbim despre măsuri de confiscare preventivă care nu intră sub incidența acestor norme. Comisia Libe a insistat asupra întăririi propunerii comisiei și mă bucură faptul că textul final conține multe dintre elementele la care și eu am încercat să contribui prin intermediul unor amendamente. Sunt și aspecte mai delicate, cum ar fi sarcina probei, condițiile pentru impunerea puterilor de constrângere și uh, alte elemente asemănătoare, s-a ajuns la soluții echilibrate o interpretare corectă din punct de vedere judiciar uh, este necesară, inclusiv sub uh, uh, călăuzirea Curte, Curții Europene de Justiție, lucru care va ajuta fără îndoială la punerea în aplicare a acestui text de către statele membre care acum vor trebui să se supună obligațiilor pe care le impune directiva. Mulțumesc și acum domnul Zdeșciovski. Mulțumesc, doamnă președinte doamnă comisar. Astăzi uh, suntem prezenți aici și negociem această directivă, iar dumneavoastră știți uh, foarte mult despre inocență și vinovăție în uh, Cehia. Dumneavoastră, doamnă comisar, ați fost acuzată de presa cehă de lucruri pe care nu le-ați comis niciodată. De aceea nu pot decât să-mi exprim aprecierea, fa aprecierea față de dumneavoastră. De ce ar trebui să se mm, aplice această directivă? Ei bine, fiecare acuzat trebuie să fie considerat nevinovat până la dovada vinovăției sale. Pentru mine este ceva de la sine înțeles. Nici o țară europeană nu ar trebui să acționeze în mod diferit. Este o regulă fundamentală a oricărui sistem uh, Uh, de drept penal. Este un instrument cheie pentru a asigura dreptul la un uh, proces echitabil pentru toată lumea în Uniunea Europeană. Cred că Uniunea Europeană trebuie să sprijine uh, acest principiu, dar trebuie și să garanteze și să supravegheze aplicarea sa. Da, doamnă președintă uniunea europeană prin instituțiile sale a fost preocupată mereu de respectarea drepturilor și valorilor fundamentale prevăzute în declarația universală a drepturilor omului. prezumția de nevinovăție constituie un drept dar și o valoare care a beneficiat de o atenție sporită atât din partea statelor membre cât și din partea instituțiilor europene consolidarea acesteia dar și identificarea unor mecanisme care să o garanteze pe întreg parcursul unui proces penal au constituit provocări serioase în cadrul unor sisteme judiciare extrem de complexe și în același timp diferite. plecând de la premisa că deciziile judecătorești trebuie să fie considerate echivalente indiferent de statul membru în care au fost luate înțelegem necesitatea dezvoltării unei cooperări judiciare în acest domeniu între statele membre ale uniunii europene în acest sens este nevoie de instituirea unor standarde comune minime privind dreptul la un proces echitabil pe întreaga durată a procesului penal. reținem astfel că este extrem de important ca orice persoană acuzată de săvârșirea vreunei infracțiuni să aibă acces la un avocat în cadrul procedurilor penale dar nu în ultimul rând să i se ofere posibilitatea de a comunica cu terțe persoane și mai ales cu autoritățile consulare pe perioada privării de libertate adoptarea prezentei directive constituie o garanție în plus a respectării dreptului la un proces echitabil astfel încât o persoană să nu fie considerată vinovată de către o autoritate publică înainte de stabilirea vinovăției printr o hotărâre judecătorească definitivă. mulțumesc. doamnă președintă prezumția de nevinovăție este un principiu fundamental al procedurilor penale dintr-o democrație. Noi, în Uniunea Europeană, avem șansa unică de a arăta restului lumii că dreptul nostru în materie penală și procedurile din domeniu sunt democratice. Această prezumție de nevinovăție trebuie să se aplice din momentul acuzării persoanei sau al suspectării sale uh, până la hotărârea definitivă și stabilirea definitivă a vinovăției persoanei respective. Acest lucru garantează echita- caracterul echitabil al procesului și respectarea drepturilor acuzatului sau inculpatului. Acum se adaugă încă o normă, și anume că autoritățile publice nu vor putea să facă declarații care să sugereze sau să insinueze vinovăția persoanei. Instanța trebuie să stabilească dacă persoana respectivă e vinovată sau nu în baza probelor. Și nu, în ultimul rând, acuzatul nu trebuie arătat ca fiind vinovat pentru că acest lucru riscă să influențeze percepția publicului ceea ce nu înseamnă că libertatea sa de circulație nu trebuie limitată acolo unde acest lucru este necesar. Cred că standarde minime la nivel european în materie de respectarea principiului prezumției nevinovăției vor garanta un proces echitabil, precum și aplicarea principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești. Mulțumesc și acum procedurile Catch the Eye. Voi da cuvântul ca și la runda anterioară de discuții unui număr de trei vorbitori, domnul Kelly. Mulțumesc. Prezumția de nevinovăție, în mod evident, este un pilon al democrației și este important să subliniem acest lucru în această sare, seară. Nu se respectă de fiecare dată, însă uneori poate fi dificil să se respecte acest principiu, mai ales în ultimii ani, Um, cu criza economică, mul- anumite persoane au devenit foarte lipsite de popularitate, bancheri, politicieni. Au existat uh, poate și infracțiuni, acuzații uh, aduse acestor persoane, dar de multe ori acestea au fost uh, considerate vinovate înainte de proces și au avut de suferit ei și familiile lor Um, în urma acestor lucruri uh, și au suferit uh, poate mai mult decât uh, timpul um, pe care au trebuit apoi să-l um, petreacă în închisoare. Mulțumesc. Domnul Crisohonos. Directiva europeană pentru a consolida prezumția de uh, nevinovăție, face un pas uh, înainte pentru a asigura un drept uh, uman fundamental. Este foarte important să subliniem clar faptul că prezumția de nevinovăție în conformitate cu această directivă presupune și diverse operațiuni administrative asociate acestea, de exemplu, dreptul uh, de care beneficiază funcționarii uh, la locul de muncă. Deci uh, este foarte clar să se înțeleagă esența termenului de prezumție de nevinovăție. Trebuie să înțelegem exact ce presupune aceasta în procedurile penale și ce se întâmplă în situațiile în care un individ este achitat de acuzații. Există de asemenea și foarte multe excepții în text. Prezumția de nevinovăție din directivă implică mai întâi uh, uh anumite acțiuni directe ale autorităților juridice. Mulțumesc. Domnul Pospisil. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adaug un lucru. E adevărat că trebuie să se recurgă la armonizare a bazei juridice în unele cazuri. Dar acum uh, situația stă un pic diferit. Uh, comisia s-a comportat foarte bine. Atunci când a fost vorba de transpunerea uh, mandat, directivei privind mandatul de arestare, s-a vorbit despre ridicarea standardelor de protecție a persoanelor împotriva unor abuzuri. Și este foarte important să existe așadar standarde procedurale în materie penală uh, comune, motiv pentru care susțin această directivă și o felicit pe doamna raportor, pentru că dacă cetățenii europeni sunt extradați către alte state membre, trebuie să ne asigurăm că se aplică aceleași standarde procedurale, fără de care nu ar putea să funcționeze acest text în practică. Mulțumesc și acum, doamna comisar Iurova. Stimați eurodeputați, directiva reprezintă un uh, Uh, pas suplimentar uh, pentru a asigura un spațiu al libertății, uh, securității și justiției. Va fi urmată și de. A fost, urmată și, a fost precedată de alte directive, cea cu privire la traducere și interpretare în 2010, apoi o alta în 2012 și accesul la avocat adoptat în 2013. Mi-aș dori să vă încurajez să votați pentru această directivă uh, mâine. Eu deja uh, aștept uh, să văd cum va evolua votul în ce privește clauzele speciale de protecție a copiilor. Sunt convinsă și că vom putea negocia în legătură cu directiva cu privire la asistența juridică gratuită în același spirit constructiv și responsabil. Mulțumesc! Acum, uh, doamna Grisbeck, doamna raportor, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a încheia în câteva cuvinte, aș vrea, mm, în urma intervențiilor colegilor, să subliniez că, în ciuda existenței legislației naționale privind prezumția de nevinovăție, Există în continuare încălcări ale acestui principiu în Europa, am avut mai multe exemple și de asta este legată și o erodare a drepturilor fundamentale. Însă este un drept fundamental, un drept esențial pentru a evita arbitrarul și abuzurile în procese. Este, este un pilon al democrației, cum spunea un coleg. Tocmai de aceea este important să ajungem la acest acord, un acord solid, astfel în, um, pentru a avea instrumente în cazul în care există um, ezitări, să spunem așa, ale uh, statului de drept. Uh, colegul Le Breton a, a acuzat acest uh, Uh, text, uh, de a fi uh, interminabil și lizibil, dar mi se pare că o directivă cu 15 articole merită atenția mai ales a juriștilor. Majoritatea colegilor au vorbit și despre faptul că această directivă mm, urmează foaia de parcurs a Uniunii Europene uh, Uh, privind uh, dreptul procedural uh, și ne va ajuta să creăm o Europa cum ne-o dorim, cu un stat de drept și cu instrumente pe, la îndemâna statelor membre. La final aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru munca intensă Uh, depusă pentru crearea acestui uh, text. Doresc să-i mulțumesc doamnei uh, Iurova pentru atenția de care a dat dovadă Comisia, Consiliul și președinția letonă, apoi cea luxemburgheză, au um, finalizat cu noi acest text. Aș dori să le mulțumesc și lor și aș dori să mulțumesc tuturor echipelor care au contribuit la acest rezultat. Sper că mâine se va creiona o majoritate largă care să ancoreze aceste principii uh, într-un cadru mai larg al dreptului procedural. Mulțumesc! Această dezbatere se încheie. Următorul punct de pe ordinea de zi este o dezbatere comună privind armonizarea pieței interne. Începem uh, întâi domnul Marias. Domnule, președ, domnule președinte, este destul de târziu, urmărim această dezbatere de mai multe ore și doream să participăm și la intervenția uh, spontană. Ce veți face la următoarele dezbateri? Voți oferi uh, intervenții spontane, catch the eye, la numai trei persoane sau veți respecta procedura? Este important să știm astfel încât să nu așteptăm degeaba. Dacă dați cuvântul numai la trei, cu, trei persoane, nu vom uh, sta să așteptăm și să ne uităm. Vă rugăm să ne informați referitor la procedură. Doamna președinte, președintele uh, sesiunii decide câte uh, intervenții acordă. Continuăm acum. Continuăm așadar. Avem raportul Ford, echipamentele individuale de uh, protecție, apoi raportul Stiller, aparatele consumatoare de combustibil gazoși și apoi